Bine, j'espère que chacun aura pu trouver une place. Sper din suflet că ați putut să vă găsiți câte un loc. La séance est reprise. Reluăm ședința. L'ordre du jour appelle euh, une communication. Conform uh, ordinii de zi, urmează acum raportul Gaier cu privire la regulamentul de modificare a unor regulamente privind instituțiile sau autoritățile europene de supraveghere uh, și de reglementare a piețelor uh, financiare. Domnule Gaier? Danke, Herr Präsident. Ich bin auch äh, fast in der Lage, es zu nehmen. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi, voi lua cuvântul. So, ähm, liebe Kolleginnen und Kollegen, ähm, wir haben es. Stimați colegi, avem de-a face cu o propunere a Comisiei uh, privind uh, autoritățile europene de supraveghere. Acestea uh, luptă pentru Uniunea Cap uh, Capitalului și pentru reducerea uh, riscurilor de stabilitate financiară. Uh, ESMA uh, va primi, conform acestui regulament, mai multe funcții de control. Uh, se modifică de asemenea uh, sistemul de, sau arhitectura de guvernanță a acestor autorități și, de asemenea, organigrama lor se modifică. Date fiind noile atribuțiuni ale acestor uh, agenții, uh, bineînțeles nevoile pe plan financiar și uh, în termen de personal ale agențiilor cresc. Tocmai de aceea trebuie să evaluăm sistemul de finanțare al agențiilor. Până în momentul de față, 40% din costurile agențiilor sunt acoperite din bugetul UE și 60% sunt contribuțiile naționale, autorităților naționale. Partea aceasta uh, care revine statelor membre este calculată în funcție de numărul de voturi care uh, îi revine fiecărui stat uh, în parte în Consiliul de Supraveghere. Ei bine, sistemul acesta mi se pare nepotrivit. Există o serie de state cu o demografie importantă în centrul și estul Europei. Mă gândesc, spre exemplu, la Polonia și România, care state se bucură de uh, un număr mai mare de voturi în Consiliu, uh, dar din păcate statele acestea se confruntă cu dificultăți economice. Uh, pe de altă parte, există state membre ale Uniunii Europene care au un număr mai mic de, de voturi, dar cu toate acestea dispun de finanțe mai solide. Și Tocmai de aceea consider că această ar- arhitectură ar trebui să se schimbe, ar trebui să aibă în centrul ei greutatea uh, pieței financiare mai degrabă decât de, uh, numărul de locuitori. Sistemul acesta de finanțare a dus la un buget insuficient pentru aceste agenții în trecut și Uh, tocmai de aceea această propunere. Bineînțeles, propunerea a fost întâmpinată cu multe critici din partea Consiliului, lucru care nu ne surprinde și uh, iată, a venit uh, rândul ca și Parlamentul European să se pronunțe asupra subiectului. La Econ s-a decis uh, uh, cererea unei noi analize a subiectului, un, o nouă analiză de fe, fezabilitate pentru a putea răspunde la contraargumentele Consiliului. Această modificare ar trebui să ia forma unui act delegat și în acest sens uh, Uh, vin cu amendamente care asigură implicarea în discuție a Parlamentului European și a părților interesate. Uh, pentru că tot discutăm despre finanțarea unor agenții, propunerea mea ar fi următoarea. Minim 15% din uh, bugetul acestor agenții ar trebui să fie Uh, vărsat din bugetul uh, Uniunii Europene. De ce vin cu această propunere? Pentru că sunt de părere că acele responsabilități ale agențiilor care sunt uh, de natură administrativă, mă gândesc la securitatea uh, Uh, sistemelor IT, uh, etc., etc., ei bine, genul acesta de costuri administrative nu ar trebui să fie acoperite de uh, părțile interesate sau autoritățile naționale. Nepermințând această finanțare a genului acestuia de, de costuri, practic ne asigurăm că toate procedurile acestea administrative pot fi derulate uh, Uh, fără a se intra vreodată într-o dificultate financiară. Deci finanțarea aceasta mixtă ar trebui să fie în continuare uh, garantată și uh, partea de finanțare europeană ar trebui să acoperă genul acesta de costuri administrative. În ceea ce privește bordul executiv al agențiilor, ne dorim pe viitor unanimitate, nu majoritate uh, simplă ca până în momentul de față. Asta înseamnă că directorul executiv este oarecum limitat în uh, drepturile sale, va trebui să ajungă la un consens cu ceilalți membri ai bordului și, de asemenea, în ceea ce privește alegerea noilor membri ai uh, bordului, uh, Parlamentul European își dorește ca echilibrul de gen să fie respectat. Un alt punct important pe care vreau să-l propun uh, Comisiei este reprezentarea Parlamentului în uh, bordul de guvernanță, în Consiliul de Guvernanță. Am făcut această propunere și în trecut, în cazul altor agenții, pentru a ne asigura că există un control democratic al activităților acestor agenții. Atât din partea mea, vă mulțumesc. Merci, monsieur Mulțumim, domnule Gaier. Mulțumim pentru această prezentare care ne va permite să reacționăm la propunerile dumneavoastră. Cine dorește să se exprime? Domnul Sarvama. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru acest proiect de aviz, cu care sunt uh, în mare de acord. Mă bucur de propunerile dumneavoastră legate de finanțarea acestor agenții, de raționalizarea activității lor și de controlul parlamentar pe care îl propuneți. Aceste uh, propuneri ar duce la îmbunătățirea coerenței, eficienței și responsabilității acestor agenții, bineînțeles. Cu toate acestea, domnule Gaier, dacă vorbim despre agenții, cred că ar trebui să subliniem și mai mult rolul uh, bugetării pe bază de uh, performanță, sinergiile între diferitele părți interesate și uh, nevoia de, de evitarea duplicărilor responsabilităților între aceste agenții și autoritățile naționale. Ideea e ca aceste agenții să fie cât mai eficiente cu putință și să aducă cu sine o valoare adăugată europeană și tocmai de aceea am depus 18 amendamente. 18 pentru că le repetăm de trei ori, deci 6 amendamente per agenții. După aceea, ă, taxele propuse, partea de venituri. Eu consider că taxele ă, care trebuie să fie achitate nu ar trebui să pună în pericol nici independența agenției, dar nici funcționarea piețelor. Atât aveam de spus. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Cine mai dorește să intervină? Domnul Ali. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc domnului Gaier pentru pregătirea acestui proiect uh, de aviz care vizează propunerile Comisiei în ceea ce privește cele trei agenții uh, responsabile pentru piețele financiare. După criza financiară suntem uh, convinși mai mult ca niciodată că integrarea piețelor financiare și supravegherea merg mână în mână, pentru ca toate aceste uh, măsuri să fie aplicate într-o manieră eficientă, supravegherea este absolut esențială și tocmai de aceea autoritățile europene de supraveghere trebuie să se asigure că piețele financiare sunt bine reglementate, puternice și stabile. În ceea ce privește cele trei agenții, EBA, ESMA și EIOPA, suntem de acord cu abordarea Comisiei Europene. Propunerile Comisiei oferă mai multe oportunități de supraveghere a piețelor, uh, cum anume, întărind și îmbunătățind, de asemenea, puterea sau prerogativele deja existente ale autorităților de supraveghere, îmbunătățirea guvernanței uh, acestor autorități și, uh, de asemenea, Uh, propunerile comisiei se referă și la finanțarea acestor autorități. Finanțarea este absolut esențială dacă responsabilitățile, dacă agențiile ies să se achite de responsabilitățile care le revin. În ceea ce privește partea de venituri ale agențiilor, suntem de acord cu raportorul că pentru finanțarea acestor autorități trebuie să se țină cont de uh, dimensiunea piețelor financiare din fiecare stat membru în parte. Uh, cota uh, contribuțiilor trebuie să se stabilească în funcție de ace- dimensiunea acestor piețe financiare. Bineînțeles, uh, modelul de finanțare trebuie să fie evaluat din punct de vedere politic și parlamentar. Vă mulțumesc mult! Nu mai văd alte cereri de luare de cuvânt. Ei bine, domnule Gaier, dacă factorii interesați participă la finanțarea acestor agenții, este ca și o taxă pe activitățile financiare. Și atunci nu ar pune în pericol independența acestor autorități de supraveghere, constituind în același timp venituri suplimentare care evită folosirea bugetului Uniunii Europene în acest sens. Iată o observație pe care aș fi dorit să o fac în legătură cu raportul dumneavoastră. Domnule Gaier, concluzii? Ja, das uh, kann ich kurz halten, aber Ihre... Aș vrea să răspund la întrebarea dumneavoastră, domnule președinte. Colegii uh, care s-au exprimat uh, au făcut o serie de comentarii comentarii care cu siguranță îmi vor fi de ajutor. Mhm. Am tot cooperat cu domnul Sarvama și cu siguranță vom găsi compromisuri și pe marginea comentariilor domnului Ali. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră, domnule președinte, dați-mi voie să vă spun următoarele. În trecut am tot încercat să întărim agențiile în fața clientelei lor, să spunem așa. Contribuțiile primite de către agenții din bugetul european uh, trebuiau să scadă uh, încet, dar sigur. Eu consider că vorbim aici despre servicii publice. În cazul uh, agențiilor precum EASA, care trebuie să autorize, uh, agențiilor care se ocupă de, de autorizarea anumitor uh, uh, tehnologii sau mai știu eu ce instalații. Deci în cazul acestora activitatea agențiilor este mai vizibilă, dar să nu uităm că și aceste agenții până la urmă oferă niște servicii similare, chiar dacă ele vizează piețele financiare. Deci asta pe de o parte. După aceea, pe de altă parte, nu, independența agențiilor nu trebuie să fie pusă sub semnul întrebării. Asta este clar. Nu putem uh, să lăsăm agențiile la mâna uh, clienților. Uh, asta se aplică și în domeniul aviatic, dar și în domeniul financiar. În cazul în care bugetul acestor agenții ar fi asigurat de contribuții sau taxe în totalitatea sa, independența s-ar pierde cu siguranță. Nu ne dorim așa ceva. Dar până în momentul de față să nu uităm că autoritățile naționale au venit cu contribuția, nu neapărat actorii de pe piețele financiare. Deci banii au venit de la autoritățile naționale. Și aceasta fiind uh, situația, putem să schimbăm oarecum echilibrul fără a periclita în vreun fel uh, independența agenției în sine. dacă, deci nu vorbim aici despre taxe care trebuie să fie achitate de către actorii de pe piețele financiare. Dacă însă s-ar ajunge la o asemenea taxă, grupul uh, meu, uh, după cum am spus-o de nenumărate ori, uh, ar fi încântat de o asemenea soluție. Da, nu există niciun motiv uh, pentru care independența acestor agenții să fie afectate. Ele trebuie să rămână complet independente, dar dacă Uh, cuantumul cotizațiilor sau contribuțiilor ar fi fixat printr-un act legislativ, ei bine, atunci nu ar mai rezista exista niciun risc uh, sau nicio presupunere de conflict de interese între agenții și instituțiile care sunt supervizate de aceste agenții. Iată semnul meu de întrebare. Iar în ceea ce privește prezența Parlamentului în uh, Comitetul de Guvernanță, oare aici nu există un risc de încălcare a necesității separării uh, puterilor executiv-parlament? Aceasta ar fi uh, întrebarea mea. Da mache ich mir ehrlich gesagt nicht so große Sorgen. Domnule Artui, nu îmi fac neapărat uh, mari griji din punctul acesta de vedere. Poate că e o problemă de cultură politică, de aici diferențele dintre noi doi. Eu mi-aș dori ca Parlamentul European, care legiferează până la urmă, nu se limitează la asta. Noi trebuie să vedem cum anume funcționează agenția, cum uh, se achită în practică de responsabilitățile sale, care sunt problemele cu care se confruntă, probleme de natură juridică. Nu ar fi prima dată când venim cu o, uh, o dispoziție care e greu de pus în, uh, în aplicare în viața de zi cu zi. Uh, deci eu, uh, eu consider că toate informațiile acestea sunt uh, absolut esențiale și în cazul în care un colaborator al Parlamentului European ar participa la deciziile operative ale agenției, am beneficiat de aceste uh, informații în timp util. Deci, uh, participarea noastră la aceste ședințe, cu siguranță ne-ar uh, permite să înțelegem mai bine dificultățile cu care se confruntă autoritățile și ne-ar permite, de asemenea, să venim cu niște dispoziții practice, eficiente, dincolo de uh, niște dispoziții uh, care, în teorie, sună bine, în practică nu se aplică. Bine, deci aceasta este abordarea mea. Bineînțeles, uh, cei care nu sunt de acord cu mine trebuie pur și simplu să-mi respingă propunerea. Bine, sigur că uh, putem rămâne aici. A fost un schimb de opinii. Amendamentele trebuie depuse până pe 21 la ora 15, iar votul va avea loc în Comisia Bugete pe 10 iulie. Domnule domnul Gaier uh, rămâne la microfon între ghilimele pentru un aviz uh, care este discutat astăzi pentru prima dată pentru a vedea care este poziția grupurilor cu privire la noul, nou, noul regulament al Parlamentului și al Consiliului cu privire la mai multe fonduri Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime. Așadar, domnul Gaier dorea să afle care este opinia raportorilor din umbră pe toate aceste fonduri și reglementări. Domnule raportor, aveți cuvântul. Ja, danke, normale, prezident. Mulțumesc încă o dată, domnule președinte. Într-adevăr, titlul acestei, acestui regulament sună tehnic, dar în spate se ascunde o problemă cât se poate de reală. Colegii care în ultimul mandat au negociat directiva cadru, cu siguranță își vor aminti că Comisia își dorea crearea unei uh, rezerve de performanță în fondul de coeziune, uh, plănuind de asemenea să elibereze această această rezervă în cazul în care regiunile sau statele în cursul programelor lor operaționale uh, atingeau anumite obiective. Unii au interpretat asta pe vremea aceea ca măsură de austeritate deghizată, pe drept cuvânt, uh, poate, uh, dar alții au uh, interpretat această dispoziție ca fiind um, dovada unei, unei monitorizări a programelor de operaționale. Acum Comisia Europeană își uh, dorește pur și simplu să renunțe la această rezervă. În ce sens? Uh, rezerva va fi folosită nu doar pentru atingerea sau după atingerea anumitor obiective, ci ar fi utilizată de către statele membre în cazul în care pun în aplicare un, vreo recomandare din semestrul european. Și astfel ajungem uh, să le dăm dreptate celor care spuneau în trecut că aceasta este o măsură de austeritate, pentru că, într-adevăr, uh, iată, banii nu mai sunt eliberați pentru programele operaționale, ci sunt uh, Uh, oferiți doar pentru punerea în aplicare a unor recomandări făcute unui stat în cursul uh, semestrului european. Ei bine, asta înseamnă că nu mai avem gestiunea partajată, ci gestiunea uh, exclusivă a Comisiei Europene. Europene. Vedem așadar că responsabilitățile statelor membre sunt date la, la o parte. Uh, Uh, Comisia Europeană spune că aceasta este o propunere uh, care vizează viitorul CFM. Eu aș zice că ar trebui mai degrabă să negociem acum CFM-ul viitor, nu uh, să discutăm propunerile acestea trebuie să... Dar cu toate acestea suntem obligați, iată, să discutăm în momentul acesta propunerile comisiei și mai există un, un element Comisia Europeană ar trebui totuși să, să verifice punerea în aplicare a programelor operaționale ale statelor membre. Deci vorbim acum despre noile propuneri uh, care se vor aplica în așteptarea noului CFM. Dar aceste analize ale programelor operaționale vor veni abia la finele lui 2019. Și la finele lui 2019 suntem uh, până la urmă la un an uh, înainte, cu un an înainte de noul CFM. Deci argumentul argumentația aceasta a Comisiei Europene, cum că această schimbare ar fi un fel de uh, proiect pilot și că dacă rezultatele vor fi negative, atunci uh, propunerea nu va fi uh, aplicată, mi se pare vorbă goală și vorbă în vânt, nimic al, altceva. Uh, deci, dacă e să plătim statele membre să pună în aplicare anumite recomandări din semestrul european, atunci haide să o, să o facem cu uh, finanțe noi, cu bani proaspeți, nu cu bani luați uh, din coeziune. Aceasta este părerea mea, părerea colegilor de la Regii, părerea colegilor de la ITRE, de asemenea. Deci, uh, consider că nu trebuie să ne asumăm în niciun fel sau să ne Uh, să, să acceptăm în niciun fel această propunere a Comisiei, tocmai de aceea vă fac propunerea de a o respinge imediat. Mulțumesc! Merci, monsieur Geyer. Mulțumesc, domnule Geyer. Mulțumesc! Voi da acum cuvântul raportorilor din umbră, José Manuel Fernandez, pentru PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Reformele structurale sunt foarte importante pentru competitivitatea statelor membre, pentru creștere, pentru ocupare, pentru schimbările pe care le traversează lumea în fiecare zi. Însă, trebuie să fim atenți, să nu amestecăm subiectele. Este adevărat că politica de coeziune trebuie să ajute la realizarea reformelor dintr-un stat membru. Însă, dacă ne dorim un fond și un program pentru reformele structurale, modificarea regulilor la sfârșitul exercițiului nu este um, poate cea mai bună modalitate de a proceda. Uh, rezerva pentru performanță, performance reserve, um, ei bine, această rezervă este un rezultat pentru statele membre, state membre care au și o planificare, o rezervă, această rezervă trebuie să fie menținută pentru obiectivele politicii de coeziune. Este de altfel o problemă de previzibilitate pentru beneficiarii fondurilor politicii de coeziune. Înțeleg poziția raportorului și ecourile pe care le am de la Comisia Regi pe acest subiect. Totuși, am o oarecare îndoială aici. Că nu am avea de câștigat flexibilitate. Adică, dacă oferim statelor membre posibilitatea în mod voluntar să utilizeze uh, Um, mijloacele din această rezervă de performanță, dacă le oferim această posibilitate, nu vom uh, respinge de fapt această flexibilitate dacă statele membre sunt cele care aleg să folosească aceste fonduri pentru reformele structurale și vă reamintesc că chiar și în noul program pentru reformele structurale acestea vor fi legate de semestrul european, dar și uh, pe o bază benevolă, voluntară. Deci nimeni nu va fi obligat să utilizeze programele și fondurile pentru aceste obiective. Și mai este o problemă. Fondurile pentru politica de coeziune nu trebuie să fie utilizate pentru cheltuieli care ar trebui să revină bugetelor naționale. Cheltuielile curente, cheltuielile de funcționare, ei bine, toate acestea trebuie să fie acoperite din bugetul național. Iar orice reformă trebuie să fie finanțată în parte și din bugetele naționale. Utilizarea banilor din politica de coeziune chiar dacă vine din această rezervă de, performa- de performanțe, nu este cea mai bună soluție. Toate acestea vă demonstrați așadar că sunt puțin uh, rezervat tocmai din cauza acestei baze voluntare și în numele flexibilității. Chiar dacă statul membru vrea să utilizeze această rezervă, uh, noi putem să fim contra și să nu lăsăm să facă asta. Deci am această îndoială, acest dubiu aici. Dar sper că dezbaterea mă va ajuta să, sau ne va ajuta să clarificăm ceea ce avem de făcut. Mulțumesc, domnul Kermel. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc domnului Gaier pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o care a subliniat foarte clar, după părerea mea, uh, cât de uh, dificil uh, este acest pachet despre care discutăm astăzi. Și nu sunt sigur că e cu adevărat înțelept să tratăm toate aceste subiecte împreună. Până la urmă, după părerea mea, există cel puțin două fețe ale medaliei în primul rând statele membre, faptul că cei care solicită finanțarea Uh, spun că ar trebui să uh, există cel puțin reguli comune atunci când uh, Uh, se fac cererile. Uh, deci, uh, când punem toate regulamentele și toate actele în același cos, coș, nu cred că putem să vorbim neapărat de debirocratizare, pentru că ni se cere, pe de altă parte, să aducem mai multă transparență. Dar, pe de altă parte, cred că trebuie să fie foarte clar că atunci când există atât de multe tipuri de cereri care sunt tratate în aceeași categorie, atunci trebuie să procedăm în mod diferit. Bineînțeles că nu putem să tratăm totul în mod uh, uh, unitar și, în plus, ar fi ocazia să ne întrebăm ce putem uh, aduce noi ca valoare, noi Uniunea Europeană. Și uh, eu sunt sigur că uh, am impresia că, adică uh, Uniunea Europeană prea, prea multe. Uh, pentru că dacă orizontul de așteptare este prea mare, atunci dezamăgirea este pe măsură. Uh, și în ce privește cadrul financiar multilat, um, uh, CFM-ul, trebuie să ne gândim uh, cum putem să-l simplificăm, uh, să aducem mai multă transparență, dar să vedem ce putem pune sub semnul întrebării, pentru că e mai bine să facem mai puțin, dar mai bine și e clar că până la urmă cetățenii își pierd, pierd vizibilitatea și nu mai folosesc Uh, unele programe pentru că din partea beneficiarilor nu se mai știe despre ce este vorba și deci uh, cred că ar trebui uh, să ne mai gândim cu astfel de regulamente înainte să le introducem. Mulțumesc, domnule Kelmel. Nu mai văd alți raportori din umbră prezenți în acest moment în sală. Acum, dragi colegi, dacă Dumneavoastră doriți să luați cuvântul, vă invit. Nu văd pe nimeni interesat, prin urmare o să rog pe domnul Gaier să încheie acest, acest punct. Nu a aflat suficiente lucruri, îmi face semn că putem să rămânem aici, să ne oprim aici. Vă mai spun doar că proiectul de raport ne va fi transmis în cadrul reuniunilor din 9 și 10 iulie și că pe 12 iulie la ora 12 este termenul de depunere a amendamentelor. Ne vom pronunța în Comisia Bugete pe 29 sau 30 august și pe 21 noiembrie Comisia responsabilă pe fond, Regi, uh, se va pronunța la rândul său. Și acum vom împărtăși impresiile colegilor care au participat la două misiuni foarte importante, una în Republica Moldova și cealaltă în Spania. Îi voi da cuvântul președintelui delegației care s-a uh, deplasat în Moldova, Siegfried Mureșan, care ne va prezenta proiectul de raport al misiunii și apoi ceilalți participanți uh, la această misiune, la această uh, delegație, Jose Manuel Fernandez, doamna Gardia Zabal și domnul Kölmel, vor fi invitați și ei să ne prezinte propriile lor observații și impresii. Domnule Mureșan, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, într-adevăr, am fost în Republica Moldova între uh, 2 și 6 mai, 6 2 și 6 mai, spune domnul Mureșan. Uh, am început în luna de Paști ne-am întâlnit, am avut 23 uh, de uh, reuniuni, am fost cu colega Guardia Zabal, uh, domnul Kölmer și domnul Fernandez. Obiectivul acestei vizite a fost să examinăm felul în care fondurile europene sunt cheltuite în această țară. Republica Moldova, Moldova are un acord de asociere semnat împreună cu Uniunea Europeană, deci e o țară care a luat-o pe calea înspre Europa. Am avut reuniuni la nivel înalt împreună cu colegii de la Comisia FED pentru că am avut două părți în această misiune. A fost și o delegație a FED și am avut reuniuni la nivel înalt cu colegii de la Comisia FED și după aceea am avut reuniuni separate în domeniul bugetului și am vizitat și proiecte care sunt finanțate cu finanțare europeană în ce privește uh, reuniunile, ne-am întâlnit cu premierul, cu președintele, cu președintele Parlamentului, ne-am întâlnit cu uh, parlamentari uh, din guvern, din opoziție. Ne-am întâlnit cu opoziția extraparlamentară, ne-am întâlnit și cu societatea civilă, cu reprezentanții ai mass media, ai sectorului de afaceri, activiști pentru drepturile omului și cu reprezentanții ai organizațiilor internaționale. Noi considerăm că am uh, avut uh, o bună vedere de ansamblu a situației uh, din țară și în ce privește finanțarea de către Uniunea Europeană. Sigur că ați primit raportul misiunii, dar aș dori să vă comunic cele mai importante concluzii. Deci, în primul rând, această țară s-a angajat pe calea înspre Europa și e o țară în care uh, suntem puternic uh, implicați, uh, din punct de vedere politic, de exemplu. Această țară este condusă de către un guvern uh, format pe baza unei majorități ad hoc care nu a reieșit ca atare uh, din ultimile alegeri. Deci, după ultimile alegeri, uh, a fost uh, o alianță pro-europeană, dar partidul de la putere a reușit uh, să uh, obțină uh, coaliții cu diverse alte partide și deci s-a influențat și administrația locală și vă pot da doar o cifră. După ultimile alegeri, partidul de la putere avea 220 de primari în 900 de localități, acum controlează 680 de primari de, din cele 900 de localități. Deci, foarte pe scurt, există un partid care este foarte important din punct de vedere politic și care uh, acum uh, uh a format guvernul. Avem acordul de asociere semnat cu uh, Republica Moldova și acest partid se prezintă pe sine ca fiind pro-european. Dar, bineînțeles, ceea ce contează mai mult decât vorbele sunt faptele. Și concluziile noastre, care sunt împărtășite și de colegii de la FED, este că punerea în aplicare acestui acord de asociere este foarte importantă. Deci, uh, mult mai mult decât uh, declarații și discursuri legate de orientarea pro-europeană, reprezintă înfăptuiri concrete concrete. Deci nu e importantă legea de crearea unei instituții, ci uh, e important ca această instituție să funcționeze. Agenția Anticorupție, uh, de exemplu, care ar fi foarte importantă pentru noi pentru a ne asigura că fondurile europene ajung la uh, beneficiarii finali, așa cum ar trebui să se întâmple. Deci, să se creeze instituții, să fie bine finanțate, dar și să fie echipate cu personal și așa mai departe această țară dorește să Uh, adere la Uniunea Europeană, dar trebuie să ne asigurăm și că oamenii uh, uh, înțeleg ce avantaje ar aduce apropierea de Europa. Această uh, țară are un uh, președinte pro-rus uh, care vorbește zilnic despre beneficiile cooperării cu Rusia și minimalizează beneficiile cooperării cu Uniunea Europeană. Deci trebuie să înlocuim acest discurs cu o prezență puternică la fața locului, prin delegațiile Uniunii Europene, prin prezența statelor membre, dar și prin vizite în Parlamentul European. Deci trebuie să explicăm care sunt beneficiile unei apropieri Uh, a Republicii Moldova față de Uniunea Europeană. Și bineînțeles că mesajul nostru trebuie să fie foarte puternic în ce privește independența sistemului judiciar, statul de drept, uh, combaterea corupției, uh, spălarea de bani, și criminalitatea organizată. Iată care sunt domeniile în care trebuie să fim foarte fermi. Aici așteptăm rezultate concrete, ceea ce bineînțeles că are și consecințe asupra felului în care fondurile europene sunt cheltuite pe teren. încă două elemente pe care aș dori să le menționez. Anul trecut am spus la comisia noastră că dorim să adoptăm propunerea Comisiei de a acorda 100 de milioane de euro de asistență uh, macrofinanciară sub condiții foarte stricte. Și am spus că uh, dacă se întrunesc condițiile, suntem gata să sprijinim uh, deblocarea acestei sume de către Comisie, dar Uh, nu înainte ca aceste condiții să fie întrunite, iar aceste condiții uh, au de-a face cu uh, statul de drept, combaterea spălării baților, banilor, combaterea corupției. Deci, cu cât uh, guvernul face mai repede uh, ce a promis, cu atât mai repede vor sosi banii. Noi am spus că ne dorim ca banii să ajungă la oameni cât mai repede cu putință. O ultimă idee, domnule președinte, vizează felul în care pro, uh, proiectele europene sunt derulate la fața locului. Am vizitat școli uh, renovate complet cu fonduri europene Uh, săli de sport, uh, de exemplu, și uh, alte echipamente au fost finanțate de finanțe europene. De asemenea, am vizitat un spital finanțat sau autostrăzi și străzi renovate prin fonduri europene. De asemenea, o instituție judiciară construită de la zero cu patru milioane de euro. Apoi sisteme ecologice de încălzire în școli finanțate din banii europeni nu numai în școli au fost instalate aceste instalații, ci și în alte instituții. Deci, din ce am văzut noi, beneficiile fondurilor europene uh, cheltuite în aceste țări sunt reale și ajung la oamenii de rând. Dar trebuie să ne asigurăm că oamenii chiar sunt informați în legătură cu aceste beneficii. Așa cum am spus, trebuie să uh, avem o, o strategie de comunicare mai cuprinzătoare din partea noastră, dar și din partea delegației europene uh, Uh, de la fața locului, pentru că, bineînțeles, uh, ispita Uh, mai ales a forțelor pro-rusești, e să spune că Uniunea Europeană nu face decât promisiuni goale și pe termen lung știm că această tentație este foarte mare și de aceea spun că merită să ne implicăm în această țară, dar cred că e și mai important este să uh, uh, impunem aceste condiții, să cerem reforme și dacă aceste reforme sunt înfăptuite, atunci să menținem angajamentul, inclusiv din punct de vedere financiar. Iar proiectele pe care le-am vizitat, considerăm că cu sume mici mici uh, uh, de bani uh, se, face, se poate face foarte bine în folosul cetățenilor din această țară, din vecinătatea noastră etică, estică. Mă opresc aici. Mulțumim pentru acest rezumat. Nu știu dacă doamna Gardia Zabal dorește să intervină. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori doar să fac câteva completări pentru că Uh, domnul Mureșan uh, a prezentat uh, foarte bine um, această delegație. Aș dorea mm, să mai adaug doar ceva. Domnul Mureșan a spus că am participat la această vizită împreună cu colegii de la Comisia AFET. Am constatat că există uh, două abordări diferite din partea celor două uh, comisii. Pentru cei care nu cunoșteam uh, Moldova precum noi, a fost foarte instructiv, dar personal vă pot spune că mie mi s-a părut că această introducere a fost puțin poate prea generală, prea generalistă pentru o misiune din partea Comisiei Bugete. A doua parte a fost însă mult mai interesantă pentru că am reușit să vorbim despre bani, despre asistență financiară, de proiecte care au fost finanțate din fonduri europene. Da, e doar așa o mică completare personală pe care doream să o fac. E adevărat că câteodată e bine să mergem în delegație cu alte comisii parlamentare, dar uh, obiectivele sunt atât de divergente câteodată, încât uh, poate câteodată este o uh, pierdere de vreme. N-am spus că a fost total neinteresant, dar pentru, din punctul de vedere al Comisiei de Bugete, mi s-a părut că au fost câteva întâlniri care au fost inutile. Însă, în orice caz, sunt de acord cu cele spuse domnul Mureșan la sfârșit trebuie să uh, ducem o muncă de comunicare uh, pentru ca oamenii să înțeleagă uh, care sunt beneficiile finanțării de către Uniunea Europeană. Nu avem doar finanțarea directă, ci avem toate instrumentele care vin pe lângă bugetul, pe lângă finanțarea europeană și Banca Europeană de Investiții finanțează proiecte, de exemplu. Am discutat de mandatul extern al BEI pentru a acorda credite în țările terțe, planurile de investiții, FSD-ul. Uh, care vizează uh, Moldova, oamenii păreau că nu prea știau uh, de ce vorbim noi. Deci, cred că e foarte important să ducem o muncă de comunicare pentru ca mesajele noastre să ajungă mai repede, atât în instituțiile din Moldova, cât și în companii, în întreprinderi, pentru a le explica că există și alte modalități de a investi, de a monta proiecte. Deci, încă o dată, e foarte important să îmbunătățim comunicarea. Însă uh, e valabil și în european. Ar fi bine să facem curățenie unor grade la noi și după aceea la alții. Mulțumesc, domnul Colmel. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând uh, să-i mulțumesc uh, uh, explicit uh, colegului Mureșan, care într-adevăr ne-a făcut un raport foarte cuprinzător și care ne-a însoțit minunat în această delegație. A fost o delegație foarte interesantă, după părerea mea, și cred că trebuie să mai facem astfel de vizite, pentru că ele sunt ocazia să ne gândim Uh, ce uh, se întâmplă uh, cu aceste țări care sunt în, gata să primească statutul de țări candidate. Deci să vedem ce se întâmplă și ce nu. Am fost la țară, de exemplu, și ne-am dat seama că există sate care nu au nici canalizare și nici apă curentă în astfel de uh, sate. Nu e deci în urmă cu uh, deci probabil că în zece ani vor reuși uh, să uh, ajungă uh, la alte norme pe care le așteptăm în Uniunea Europeană. Sigur, nu putem reproșa oamenilor că sunt săraci, dar pe de altă parte, cred că ar trebui să le oferim mai multe șanse, mai ales din punctul de vedere al administrației. Aici sunt foarte, foarte mult în urmă și cred că ar trebui să ne gândim mai bine atunci când vorbim de aderarea la Uniunea Europeană. Trebuie să nu ne privim lipim, să nu mergem prea repede, pentru că dacă nu, cred că cerem prea mult de la aceste țări. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul? Domnule Mureșan, se reproșează în Europene care o reglementare financiară poate prea complexă care vrea să preîntâmpine toate riscurile, dar ați vizitat instituțiile din Moldova. Din uh, constatările dumneavoastră, considerați că o condiție prealabilă la aderare nu ar fi un uh, sistem de control al finanțelor publice, astfel încât, dacă se respectă normele de control financiar, am putea, de exemplu, să uh, simplificăm regulamentul financiar al Uniunii Europene și nu credeți că în această situație Uh, ar trebui să avem și o misiune de asistență pentru a ajuta Moldova dacă dorește pe termen lung să adere la Uniunea Europeană pentru a ajuta uh, Moldova să aibă un sistem de uh, control al finanțelor publice uh, ireproșabil. Da, domnule președinte, fără niciun fel de îndoială, Republica Moldova are o cale lungă de bătut până când la un moment dat să devină membru al Uniunii Europene. Deocamdată este foarte clar, atât pentru Republica Moldova cât și pentru noi, că această țară e extrem de departe de îndeplinirea criteriilor de aderare. Și de aceea, ceea ce este foarte important acum sunt uh, reformele în această țară și uh, calea de parcurs înspre aderare. Bineînțeles că ziua în care se va pune problema aderării și uh, oamenii din țările noastre trebuie să simtă, să aibă impresia că această țară este gata să adere, pentru că doar atunci putem recomanda cetățenilor din alte state, uh, state ale Uniunii Europene uh, să vorbească despre aderare. Nu suntem încă în ziua aia, dar în orice caz trebuie să sprijinim această țară în uh, îndeplinirea criteriilor pentru a se apropia mai mult de Uniunea Europeană și avem uh, acordul de asociere. Da, domnule președinte, combaterea spălării banilor, finanțe publice sănătoase, o mai bună administrație publică, acestea trebuie să fie condițiile pe care Republica Moldova să le îndeplinească. Bineînțeles că OLAF-ul e prezent la fața locului pentru a uh, investiga uh, fraudarea fondurilor europene, dar trebuie să ne asigurăm că fiecare euro cheltuit este cât mai bine cheltuit uh, în Republica Moldova. Gestiunea financiară sănătoasă, reformele și în sectorul economic, să ne asigurăm că această țară nu uh, Uh, face parte din niciun sistem de spălare de bani. Uh, toate aceste elemente sunt foarte importante, trebuie să avem un rol important și, uh, într-adevăr, calea este destinația, deși, încă o dată, drumul spre aderare este încă lung pentru Uniunea Europeană, dar e foarte important să discutăm și să insistăm pe aceste chestiuni chiar de pe acum. Mulțumim celor trei colegi care au participat la această Uh, misiune și care ne-au uh, transmis uh, impresiile legate de această deplasare în Republica Moldova. Acum trecem în țara Bașcilor. Am fost în afara Uniunii Europene, acum suntem în Spania, într-o țară membra Uniunii Europene. Spania și Portugalia au trecut printr-o seară plină de emoții vineri. Doamna Gardia Zabal, Dumneavoastră ați fost uh, președinta acestei delegații. Vă dăm cuvântul. Sí, muchas gracias, presidente. Así es, tuve el honor de... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, într-adevăr, mi-a revenit uh, onoarea de a uh, conduce această delegație, care a fost uh, chiar în regiunea mea, în uh, 7-8 mai Uh, am avut o ordine de zi destul de încărcată, am avut doar două zile la dispoziție și bineînțeles că doream să profităm cât mai mult de pe urma acestor două uh, zile în țara Baștilor. Bineînțeles că doream să ne asigurăm că uh, eurodeputații Uh, își fac o imagine cât mai complexă în legătură cu felul în care banii europeni sunt cheltuiți în uh, țara baștilor și să ne asigurăm că aceste uh, mijloace financiare uh, Uh, sunt uh, folosite cât mai bine pentru uh, întreprinderi. Cu ocazia acestei delegații am avut mai multe, am analizat mai multe aspecte, partea instituțională, ne-am întâlnit cu mai multe instituții, cu guvernul din țara Bașilor, de asemenea cu reprezentanții ai comunelor, de exemplu am analizat felul în care este pusă în aplicare politica europeană, am avut mai multe conversații în legătură cu cadrul financiar multianual, 2020-2027. Am discutat de mai multe uh, domenii politice în funcție de prioritățile europene, uh, construirea de clădiri, de locuințe, um, ocupare, uh, migranți, protecția mediului și așa mai departe. Și după aceea am mai văzut și felul în care cum se dezvoltă, de exemplu, Bilbao, un oraș care a beneficiat foarte mult de pe urma finanțării europene. O a doua parte a acestei delegații a vizat contacte directe cu companiile. Am putut vedea foarte clar cum sunt folosiți uh, acești bani, aceste fonduri și uh, ce produse sunt uh, produse și care sunt rezultatele care sunt obținute. Am vizitat mai multe întreprinderi Uh, în majoritatea dintre ele am discutat despre Orizont 2020. Uh, de exemplu, am vizitat o mare întreprindere uh, de echipamente spațiale, apoi o mică întreprindere, de exemplu, care cu o finanțare de 50.000 Uh, de euro face parte din uh, programul Orizont 2020 uh, în domeniul cercetării, în domeniul energiei. Deci am stabilit foarte multe contacte de o natură foarte diversă și apoi am vizitat și Universitatea Publică din țara Baștilor și, și felul în care Universitatea se implică în Orizont 2020. Poate că nu sunt neapărat obiectivă pentru că eu vin din această regiune, chiar eu am propus această misiune. Mi-a revenit uh, plăcerea să conduc această delegație, dar în orice caz sper că colegii sunt mulțumiți. În orice caz, obiectivele pe care eu mi le-am uh, stabilit au fost uh, atinse, atât în ceea ce privește așteptările față de administrație, dar și față de întreprinderi. Am văzut că fondurile europene reprezintă un catalizator și aduc și o plus valoare la proiectele respective. Am avut experiențe pozitive pozitive, am avut uh, contacte fructuoase și sper cel puțin că această misiune a fost uh, o plăcere pentru colegii care uh, ne-au însoțit. Aș dori să mulțumesc, le mulțumesc tuturor pentru participarea extrem de activă la această delegație. n-a fost ușor, a fost foarte greu să organizăm atâtea întâlniri, atâtea reuniuni doar în două zile. Am avut la o reuniune mai multe uh, întreprinderi care fiecare a avut doar 5 minute la dispoziție pentru a vă aș prezenta uh, proiectele, deci a fost o provocare din punct de vedere al organizării, dar în orice caz uh, totul a mers foarte bine. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare, a fost o plăcere pentru mine. Președintele fără microfon. Mulțumesc uh, pentru că ați uh, dat uh, seama cu atâtă obiectivitate în legătură cu potențialul acestei uh, regiuni țarabaștilor și felul în care sunt cheltuite fondurile europene. Doream să dau cuvântul ce, celor care v-au însoțit în această delegație, însă au avut atâta încredere în prezenta, în, în președinta lor, încât v-au delegat uh, toate puterile. Aș dori să știu dacă sunt întrebări pentru doamna Gardia Zapal. Dacă nu, atunci uh, încheiem acest punct de pe de zi și o să-i dau cuvântul domnului Mureșan în uh, următoarea jumătate de oră pentru a ne prezenta proiectul de buget rectificativ numărul 3 pentru exercițiul financiar 2018 extinderea instrumentului pentru refugiații din Turcia. Domnule Mureșan, aveți cuvântul. Thank you very much. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să analizăm proiectul de buget rectificativ 3, prin care Comisia propune alocarea unei sume de 550 de milioane de euro pentru uh, finanțarea în 2018 a instrumentului pentru refugiații din Turcia. Știm uh, contextul. 2 ani de instrument pentru refugiații din Turcia, 3 miliarde de euro. După aceea, din bugetul european și, după, și din bugetul european. După aceea s-a decis prelungirea acestui instrument. Noi suntem de acord cu această prelungire, suntem de părere că acordul este de calitate, îi ajută pe refugiați la fața locului, Uh, astfel încât ei uh, nu își mai asumă riscul de a porni spre Uniunea Europeană. Și tocmai de aceea Parlamentul European pe ansamblu e de acord cu prelungirea acestei facilități. La comisia noastră am spus întotdeauna următoarele. Suntem de acord cu prelungirea, dar vrem ca aceasta să fie uh, finanțată la fel ca în trecut. Un milion, miliard de euro de la bugetul european, două miliarde de euro din bugetul statelor membre. Și de asemenea am spus că vrem bani proaspeți, resurse pro, uh, proaspete. Am spus că noile priorități necesită genul acesta de finanțare nouă și uh, am atras atenția asupra faptului că CFM-ul actual a fost uh, extins la maximum, uh, a, a, a trebuit să se ocupe de lucruri care nu erau uh, prevăzute în momentul în care CFM-ul a fost creat. EFSI, uh, diferite fonduri fiduciare pentru Africa, etc., etc. Deci am spus bani proaspeți pentru uh, acest instrument. Asta am, a, am spus întotdeauna în urma discuțiilor cu coordonatorii și membrii comisiei noastre. Acum, uh, Comisia a propus următorul tip de finanțare pentru acest uh, instrument. E vorba despre finanțarea pe 2018. A propus alocarea unei sume de 550 de milioane de euro din bugetul european. Din acești 550 uh, de milioane de euro, 50 de milioane sunt uh, pentru ajutor umanitar, sunt luați de la ajutorul umanitar și 500 din bugetul european, 256 de la rubrica 4 și uh, vreo 240 din marja globală pentru angajamente. Deci, acum Comisia ne propune pe 2018 un buget rectificativ care prevede 500 de milioane de euro resurse uh, sau fonduri proaspete preluate din uh, rezerve. Prin urmare, suma aceasta nu, pericu- uh, nu periclitează proiectele în curs, uh, dar în același timp uh, ne permite să nu ne dăm uh, de ceasul morții în cazul în care apar noi uh, crize în anii următori. Asta am spus întotdeauna, uh, să nu afectăm programele în curs și să ne asigurăm în același timp că marjele rămân suficiente pentru a acoperi nevoile apăsute, apărute peste noapte. Deci asta am cerut întotdeauna. Și acum Comisia Europeană vine cu un buget re, re, rectificativ care, iată, prevede 500 de milioane de euro bani proaspeți. Acum, nu, nu putem să știm cum vor arăta lucrurile în 2019. Deci, vă pot spune doar că pentru 2018, până la urmă, am obținut ceea ce ne-am dorit. Deci, bugetul acesta rectificativ nu poate fi sprijinit, nu poate fi respins, îmi cer scuze, de către noi. Uh, prin urmare, vă propun să îl acceptăm. Din punct de vedere politic, de asemenea, uh, e necesar un vot pozitiv în ceea ce privește acest proiect uh, de buget rectificativ. Am uh, vizitat Turcia, știm care este situația la fa- uh, fața locului, am mai fost și în Iordania și în Liban cu vreo doi ani în urmă și în Tunisia anul trecut. Și în toate misiunile acestea am înțeles cât de important este, important este caracterul previzibil. Trebuie să știi încă din mai, iunie, iulie cel târziu dacă, spre exemplu, va exista suficientă finanțare oferă pentru școli în următorul an școlar și știm foarte bine cât de importantă este educația dacă e să contracarăm radicalizarea în rândul tinerilor. Fără educație, fără perspectiva de a-ți găsi un loc de muncă, cu mare ușurință poți deveni victima propagandei anumitor organizații teroriste. Și am di- uh, discutat uh, subiectul acesta și cu raportul, raportorul uh, general pentru 2019. Deci, tocmai din motivul acesta am spus că pentru 2018 putem fi de acord cu acest uh, buget rectificativ. Până la urmă am obținut tot ce ne-am dorit pe 2018, dar trebuie să ne asigurăm că lucrurile vor sta la fel și în 2019. Uh, propunerea de finanțare a Consiliului este în continuare un, milion, un miliard din uh, uh, partea statelor membre și 2 miliarde din partea Uniunii Europene. Ori genul acesta de propunere nu poate fi acceptată de către noi, pentru că fie vom lua banii aceștia din proiectele deja în curs de finanțare, Uh, fie vom lua banii aceștia din marje, ceea ce nu ne va permite să putem face față uh, provocărilor apărute peste noapte. Prin urmare, Trebuie să ne asigurăm că Consiliul va discuta în continuare o propunere uh, de finanțare de genul 1 miliard din bugetul european, 2 miliarde din partea statelor membre. Uh, inversul este inacceptabil. Deci revenind la 2018, iată, am obținut ce ne-am dorit, dar pe 2019 lucrurile nu stau la fel de, de clar deocamdată. Trebuie să ne asigurăm că finanțarea acestui instrument va respecta în 2019 linia generală a Parlamentului European. Am discutat deja subiectul cu raportorul general pe 2019 și am fost de acord cu uh, unda verde pentru acest uh, proiect de buget rectificativ, dar am decis de asemenea să rămânem vigilenți, să ne asigurăm că rolul bugetului uh, uh, uh, rolul Parlamentului European în ceea ce privește ramura aceasta bugetară nu va fi călcat în picioare în cursul sau de către Consiliu. Bineînțeles, vor exista negocierile etc., etc., poate că rezultatele vor arăta altfel, dar uh, trebuie să ne asigurăm că luptăm pentru, pentru uh, acest uh, instrument. Deci, acum e momentul să luptăm pentru a, sau să dăm undă verde acestui buget rectificativ, dar în același timp trebuie să luptăm pentru a ne asigura că rezultatele vor fi similare și în 2019. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor general. Deci fiecare lucru la timpul potrivit. Prima fază este acceptabilă, însă urmarea probabil că va ridica probleme. Domnul Kelmel, în calitate de raportor din umbră, care este părerea dumneavoastră? Mulțumesc, uh, domnule președinte. Încă o dată pot să-i mulțumesc din suflet domnului Mureșan pentru raportul său. Uh, raportul său. Domnia s-a menționat lucrurile esențiale Cred că e important ca noi, cei din Comisia pentru Bugete, să cerem din partea forurilor abilitate, dincolo de fonduri, uh, și o soluție durabilă pentru re, uh, refugiați, o soluție politică, pentru că altfel uh, tratăm simptome, dar nu boala în sine. Uh, nu trebuie să uităm lucrul acesta, pentru că dacă îl vom uita, din nou și din nou ne vom confrunta cu aceeași situație, va trebui să luăm o decizie de urgență pentru că undeva sau altundeva lipsesc fondurile. Bine, probabil că problemele sunt justificate, dar dincolo de aceste probleme justificate trebuie la un moment dat noi, Uniunea Europeană, să stabilim care sunt refugiații cărora le putem într-adevăr oferi as- azil. Și după aceea, pe baza acestor uh, informații, putem stabili clar care sunt nevoile de finanțare. În ceea ce privește uh, păstrarea refugiaților în Turcia, da, sunt uh, convins de nevoia de finanțare, dar mai există și alte domenii în care putem investi acești bani și, din păcate, deocamdată nu știm care ar fi cele mai eficiente investiții, pentru că, deocamdată, nu avem acele analize de bază care să ne permite să luăm o decizie clară. Și cred, tocmai de aceea, că Comisia noastră ar putea spune clar că își dă acordul doar dacă aceste analize de bază sunt, într-adevăr, efectuate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Calmel! Doamna Machi. Stimate domnule președinte, dragi colegi, și eu doresc să-i mulțumesc domnului Mureșan pentru raportul, pentru proiectul uh, său de raport. Cred că putem să sprijinim aprobarea poziției Consiliului cu privire la acest proiect de buget rectificativ numărul 3 și cred că ar fi înțelept ca în această etapă să nu ne asumăm o poziție cu privire la ponderea finanțării din uh, bugetul uh, anului viitor în cadrul procedurii bugetare pentru 2019. Eu cred că am putea aproba propunerea Comisiei pentru cele 2 miliarde din bugetul european și 1 miliard din bugetul statelor membre. Contribuția bugetul european ar trebui să fie cel puțin la înălțimea fondurilor existente. Iată ce vroiam să spun și mulțumesc încă o dată pentru o cooperare atât de bună. Mulțumesc, mulțumesc că ați spus acest lucru. Domnul Sole, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru acest proiect de raport și să-l sprijin în critica pe care a făcut-o față de defectele procedurii pe care, și punctele slabe ale procedurii pe care le-am menționat. Însă, avem niște îngrijorări legate de cheltuirea banilor, având în vedere situația critică din Turcia și modul în care sunt externalizate frontierele, plus problema refugiaților și a, migrației. Avem așadar îngrijorări legate de ce, va, ce vor finanța acești bani. Am aflat din surse jurnalistice că s-au achiziționat nave de la o companie olandeză nave de supraveghere cu fonduri care provin din acest instrument uh, pentru refugiații din Turcia. De deci, aceea întrebăm Comisia dacă este sau nu adevărat și dacă este adevărat, uh, dacă această achiziție este compatibilă cu temeiul juridic al instrumentului, pentru că noi avem dubiile noastre și credem că sfera de acțiune, câmpul de aplicare al acestui instrument nu ar trebui să acopere activitățile de uh, management al frontierelor. Și mai avem îndoieli legate și de motivul pentru care banii din acest instrument sunt uh, considerați uh, parte din uh, asistența oficială. Noi credem că um, asistența oficială pentru dezvoltare. Noi credem că acest lucru nu este unul bun. Uh, Turcia este o țară candidată și beneficiul politic și economic ar trebui să revină Uniunii Europene și nu Turciei. Uh, prin urmare, aș adresa aceste două întrebări comisiei, domnule președinte. Vă mulțumesc. Merci, mulțumesc, domnule Sole. Comisia vă va răspunde imediat, însă înainte îi dau cuvântul doamnei Gardia Zapal. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu susțin uh, propunerea domnului Mureșan cu privire la acest buget rectificativ uh, numărul 3. Suntem de acord cu această viziune a raportorului pentru 2018 și 2019 cu privire la această a doua tranșă pentru instrumentul pentru refugiații din Turcia. Cât despre marje, rezerve, sigur că ne dorim să le păstrăm, dar sunt foarte multe priorități întotdeauna Bugetele sunt limitate, însă cred că aici este o problemă de luarea deciziei în, Consiliul, în Consiliu. Și vă reamintesc că negociam pe bugetul 2016-2017 când am primit informația că Consiliul luase deja o decizie. Atunci, așa, așa se întâmplă, se ia o decizie și noi trebuie să o finanțăm. Uh, Deja am avut probleme cu prima tranșă din instrumentul pentru refugiații din Turcia. 2 miliarde pentru statele membre, 1 miliard pentru bugetul european. Acum suntem la tranșa a doua, însă lucrurile s-au schimbat. Acceptasem un miliard, acum trebuie să acceptăm 2 miliarde Dar nu e posibil, spunem asta întotdeauna, nu numai pentru Turcia. Nu se poate ca la fiecare Consiliu European, la fiecare reuniune a șefilor de state să se ia decizii pe care să ni, care să ni se pună în față cerându-ne să finanțăm, să jonglăm, să găsim uh, finanțe într-o parte ca să finanțăm ceva în cealaltă parte. Și sper că la următorul Consiliu uh, se va trece la treabă nu numai pentru fondul pentru Turcia, ci și pentru întreaga politică de migrație. Bugetul rectificativ pentru 2018 merge în sensul pe care l-a cerut Parlamentul. Dacă e vorba de fonduri uh, proaspete uh, care nu sunt luate din altă parte și vom vedea cum va fi gestionată tranșa a doua din bugetul 2019 eu cred că ar fi o greșeală să luăm un miliard și jumătate din bugetul 2019 pentru a finanța acest instrument. Mulțumesc. Nu mai văd alte cereri de luare de cuvânt și având în vedere că avem o reprezentare remarcabilă a comisiei de către domnul Orel și domnul Van Oren, care sunt responsabili de instrumentele pentru refugiații din Turcia și pentru coordonarea instrumentelor de asistență pentru preaderare. Care dintre dumneavoastră, domnul Orel, începe? Mulțumesc, domnule președinte. Cu acordul dumneavoastră voi începe eu și apoi voi da cuvântul colegului care va completa. Aș dori așadar să încep prin a mulțumi domnului Mureșan, raportorul general, pentru abordarea constructivă pe acest dosar. Și Înțeleg din diferitele intervenții ale raportorilor din umbră că această abordare este susținută larg sau va fi susținută larg probabil în acest Parlament. O veste bună pentru noi. A fost foarte important pentru Comisie să putem uh, proceda, să putem continua cu această abordare în două faze, având în vedere nevoia urgentă de a finanța contractele mm, uh, profesorilor, cadrelor didactice, până la 5000 de profesori din Turcia care predau uh, unui număr de 300.000 de copii refugiați uh, din Siria. Deci este un lucru foarte important și ne dorim să putem um, trece cât mai rapid la adoptarea acestui proiect de buget rectificativ. Vă confirm că în Consiliu avem uh, majoritate uh, calificată pentru a susține acest proiect de buget rectificativ. Poziția fiind uh, publicată în spre sfârșitul acestei săptămâni. În ceea ce privește întrebările adresate Comisiei de către raportorul din umbră din partea verzilor, o să-i dau cuvântul colegului meu pentru a răspunde. Bună ziua și din partea mea mulțumesc foarte mult. Pot confirma că în cadrul acestui instrument am alocat 20 de milioane de euro pentru instrumentul de stabilitate și pace în, uh, cu privire la navele de salvare, embarcațiunile de salvare pentru a ne asigura că nu se mai uh, uh întâmplă astfel de, de, de tragedii. Uh, Așadar, o astfel de cheltuială este eligibilă, iar managementul frontierelor este și el eligibil în conformitate cu regulile acest, um, cu regulile Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al OECD. Și am uh, menținut același punct de vedere și în grupul de lucru de la OECD care a decis că 97% din uh, în 2016 erau um, eligibili în conformitate cu, cu DAC. Acest, uh, com, acest comitet a aprobat acest raport intern, confirmând că toate aceste cheltuieli, toate aceste instrumente vor fi eligibile. Merci à Monsieur Urel et Van Henck. Mulțumesc. Mulțumesc pentru aceste răspunsuri. Domnule raportor general, doriți uh, să trageți concluziile? Nu, cred că totul a fost spus și a fost spus foarte bine. Prin urmare, Suntem pe cale să obținem un acord în Comisia Bugete, cel puțin nu am auzit nicio voce uh, care să se opună recomandării raportorului general. Domnul Sole a primit uh, și răspunsul cu privire la embarcațiuni, deci cred că putem să încheiem acest punct, mulțumind reprezentanților comisiei și voi suspenda acum ședința și o vom relua peste 5 minute continuând cu o audiere care privește politica Uniunii Europene în favoarea refugiaților, acțiunea umanitară a Uniunii. În luna mai am vorbit despre mm, proiectele din interiorul teritoriului Uniunii Europene și acum ne vom consacra fondurilor care sunt cheltuite în afara teritoriului european. Ședința se suspendă.